So, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon. Dragi colegi, a trecut deja ora la care trebuia să începem, deci uh, vom începe. Ați primit ordinea de zi și există o dorință de schimbare, o solicitare, și anume punctul, punctele 8 și 5 să își schimbe locul. Deci punctul 8 Ă, strategia ă, UE pentru Asia Centrală ar fi pe ordinea de zi la 9.30 și raportul anual al Băncii Europene de Investiții la ora 11. Dorește încă cineva să modifice ordinea de zi sau are observații? Se pare că nu este cazul. Drept urmare, putem să considerăm ordinea de zi adoptată ajung atunci la comunicări. Cunoașteți comunicarea mea standard referitor la web streaming, deci din nou suntem transmiși uh, live pe internet, astfel încât să ne poată vedea fanii din întreaga lume. Deci nu pot decât să vă sugerez să vă comportați în așa fel încât să faceți o impresie bună. Un al doilea anunț noi și mai ales eu, luptam de mai mult timp pentru un nivel cât mai ridicat de transparență pentru membrii în ceea ce privește uh, documentele pentru uh, negocierile comerciale. Și sunt destul de mândru să pot să vă comunic un prim pas al noi, organizați, noi organizări a accesului, uh, care va intra în vigoare de săptămâna viitoare. Toți membrii vor putea uh, merge la un așa numit TTIP SharePoint. Uh, îl veți găsi pe pagina Comisiei și toți membrii Parlamentului European au dreptul la documentele, la limited documents, uh, deci la documentele limitate, um, în format electronic. Deci, iată, transparență și accesibilitate pentru membrii, astfel încât să poată să vadă aceste documente pe calculator. Mi se pare un pas important pentru a ușura munca și pentru a acompania continuarea negocierilor. Deci, de săptămâna viitoare, TTIP SharePoint pe site-ul Comisiei și acces pentru toți deputații Parlamentului European. Știți că al doilea nivel, Restricted Documents, sunt disponibile în sălile de lectură și încercăm să extindem aceste săli de lectură și eventual să le facem mai uh, prietenoase, să spun așa, pentru că avem senzația că uh, ele sunt uh, făcute în așa fel încât să stai cât mai puțin acolo. Nu e nici un tablou pe perete, un, un ghiveci de flori și nici măcar o fereastră. Cred că se poate face un spațiu mai prietenos. Și al treilea nivel este accesul la toate textele consolidate pentru toți membrii și eu pornesc de la premisa că în curând uh, voi putea să vă comunic și regulile pentru asta. Deci consider că suntem pe calea cea bună. Și la finalul comunicărilor aș dori să urez bun venit unei delegații din Arabia Saudită, care stă în partea din spate a, a sălii. Bun venit! în uh, rândurile comisiei noastre. Trecem acum la punctul 3. Informările referitoare la trialogurile în curs de la ultima reuniune a comisiei noastre nu au avut loc astfel de trialoguri, deci putem uh, părăsi deja acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 4, referitor la interesele financiare ale Uniunii Europene și protejarea acestora. După cum spuneam, și uh, combaterea activităților uh, de fraudă. Raportor este domnul Lunes, căruia îi dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, colleagues, uh, it's true in an opinion you can only Mulțumesc, domnule președinte. Așa este, dragi colegi. Într-un aviz nu pot să scriu foarte multe lucruri. M-am concentrat asupra cinci uh, elemente în acest uh, document, a cinci puncte pe care am încercat să le uh, acopăr în acest aviz. Nu trebuie să fie considerate ca fiind singure, ci trebuie să le vedem ca pe o poveste mai largă, mai extinsă Uh, în ceea ce privește frauda, deci, uh, bineînțeles, aștept și cu nerăbdare amendamentele. În primul rând, cred că avizul încearcă să sublinieze un principiu de bază care ar trebui să um, fie firul roșu tuturor textelor uh, în ceea ce privește consolidarea fiscală. Ar trebui ca în statele membre pozițiile fiscale să fie um, stabilite uh, pentru o stabilitate pe termen lung și, în plus, fondurile trebuie să fie cheltuite conform principiilor uh, unui bun, uh, unei bun gestiuni. Așa este. Creditele și bugetul european uh, direct uh, strâns, uh, direct legat de comerț sunt reduse. DigiTrade nu este cea mai mare din comisie, dar există programe foarte importante. Mă refer, de exemplu, la um, asistența financiară multianuală și pentru aceste programe sumele pot fi destul de semnificative. În 2014 au fost 3,4 miliarde. Deci uh, aceste fonduri ar trebui să fie uh, oferite printr-o gestiune uh, rezonabilă, sănătoasă. De asemenea, trebuie să asigurăm succesul și continuarea programului, dar în același timp uh, Parlamentul trebuie să fie ținut la curent, la curent privind uh, implementarea, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea respectă prevederile. Cred că avizul uh, acoperă și alte zone, uh, inclusiv uh, comerțul ilicit și uh, pierderea proprietății intelectuale, Um, comerțul ilegal um, duce și la neplata taxelor vamale, deci afectează bugetul european și în plus se caracterizează prin faptul că este organizat de organizații de criminalitate organizată. Deci am făcut aceste observații în text. Biroul uh, OLAF să continue să, urm- să efectueze o cooperare strânsă cu statele membre. De asemenea, dorim să se continue implementarea programului Hercule 3 și tot ce este în acest program și, în plus, salut faptul că în 2014 existau 48 uh, de acorduri cu state terțe care se refereau la asistența administrativă reciprocă. Aceste acorduri acoperau 71 de țări și acum uh, mai ducem negocieri cu încă 49 de țări. Cred că trebuie să continuăm pe această cale dacă vrem să avem succes în combaterea comerțului ilegal și ilicit. Este foarte important ca toate acordurile de liber schimb uh, să ne ajute și să, con- să conțină astfel de prevederi. Deci, iată, un text cu cinci principii uh, principale, dar, bineînțeles, aștept sugestiile din partea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Voi da cuvântul imediat. Cuvântul domnului Beresa. The report on protection of... Mulțumesc. Raportul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene a, a fost înaintat de comisie în, este înaintat de comisie în cooperare cu statele membre în fiecare an și mă bucur că putem să ne aducem contribuția la activitatea comisiei COCOBU care elaborează raportul uh, respectiv. Acest raport se referă la măsuri luate de Comisie și de statele membre în lupta împotriva fraudei și arată rezultatele acestei lupte. În egală măsură evoluează, evaluează care domenii de activitate sunt într-o situație de risc, permițând astfel Comisiei și statelor membre să țintească mai bine acțiunile antifraudă. Raportul arată că statele membre au luat o serie de măsuri pentru a se asigura că fondurile europene sunt bine protejate de fraudă, atât în ceea ce privește cheltuielile și uh, veniturile. Bugetul Uniunii Europene, deci, este cheltuit cum trebuie și nu pierde venituri. Proiectul de aviz al raportului are un mesaj foarte clar, și anume că aspectele comerciale uh, uh, și interesele financiare ale Uniunii Europene sunt apărate. Aș dori um, să salut uh, referirea la programul de asistență macrofinanciar, macrofinanciară europeană, care încurajează reforme uh, în partenerii comerciali cheie ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți, dar uh, David Martin este înlocuit de colegul nostru care i-a dat cuvântul. Da, sigur. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru acest uh, aviz care se referă la aspecte cheie în ceea ce privește combaterea fraudei în domeniul comerțului internațional. Venit, um, pierderile de venit uh, în Uniunea Europeană reprezintă o chestiune gravă. Acest document arată că este important uh, să se facă față acestei probleme, mai ales într-o perioadă de um, limitare bugetară. Evaziunea fiscală este și o problemă care trebuie mm, avută în vedere în același timp, fiindcă duce la pierdere de venituri. Este nevoie de o mai bună coordonare cu OLAF-ul în ceea ce privește comerțul ilicit și contrabanda. Așa cum uh, se spune și în, uh, așa cum se spune și în document, uh, protecția este foarte importantă în combaterea fraudei, dar trebuie să se găsească un echilibru mai în ceea ce privește drepturile de autor, mai ales pentru medicamentele generice, pentru a se asigura că fluxul medicamentelor nu este perturbat. Autoritățile vamale trebuie să fie formate pentru a recunoaște medicamente ilegale, medicamente generice ilegale, pentru a permite medicamentelor generice legale să ajungă la destinație fără probleme. Uniunea Europeană are acorduri cu multe țări în ceea ce privește combaterea fraudei. Acordul de facilitare al comerțului, de pildă, joacă un rol foarte important în ceea ce privește înlesnirea procedurilor vamale pentru soluționarea corupției în Uniunea Europeană și în lumea întreagă. În ceea ce privește finanțarea mac- uh, macrofinanciară, este important să subliniem rolul său în ceea ce privește combaterea fraudei în țări partenere. Raportarea către Parlamentul European în ceea ce privește punerea în aplicare um, a asistenței macrofinanciare este extrem de importantă pentru acordurile noastre și și să, să au în vedere evaluările privind combaterea corupției și folosirea acestui instrument. Iar uh, un aspect care depășește competența acestui mandat este faptul că avem nevoie de mecanisme mai bune pentru combaterea fraudei în Uniunea Europeană. Parlamentul are dreptul de a institui o comisie de anchetă pentru a ancheta acuzații de administrație abuzivă mm, proastă în Uniunea Europeană. Primul astfel de, prima astfel de comisie s-a creat în 1995, dar um, această comisie de anchetă nu mai are competențele necesare pentru um, combaterea fraudei și acestea sunt reformate. Avem dialoguri tripartite privind această reformă de trei ani și reamintim faptul că e nevoie de reactualizarea acestor reguli dacă dorim într-adevăr să combatem frauda în interiorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you, Chair. Unfortunately... Maritie, mulțumesc. Din păcate, Raportorul uh, nostru din umbră, doamna de Sarnes, nu este prezentă, cunoaște foarte bine acest uh, dosar. Eu am ascultat cu atenție prezentarea raportorului și recunosc uh, că, există o integrare crescândă în ceea ce privește stabilirea de valori, transparență și răspundere în relațiile comerciale și alte relații, inclusiv prin cadrul financiar, financiar multianual. Este important ca fondurile uh, și ca, ca legăturile economice și fondurile Uniunii Europene să nu facă să nu fie victima practicilor ilegale și a fraudei. În ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală, acesta nu este neapărat o uh, sfântul, uh, sfântul graal. Trebuie să avem o abordare echilibrată, să să nu creăm probleme, mai ales în ceea ce privește accesul la medicamente și în domeniul digital din ce în ce mai mult. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu ne concentrăm prea mult asupra unui sistem uh, care nu se schimbă în contextul în care lumea, din, lumea este în schimbare. O să mă opresc aici deocamdată. Grupul nostru uh, va avea o relație strânsă cu raportorul în ceea ce privește unele amănunte. Mulțumesc foarte mult. Helmut la GUE. Am cerut cuvântul, fiindcă raportorul nostru din umbră nu a sosit și nu... Dar cred că, cred că vine și eu să vă prezinte ea situația. adică a venit deja. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui uh, Helmut. Um, lupta împotriva crimei organizate trebuie să fie unul dintre angajamentele Parlamentului European și în grupul nostru politic, indiferent de forma pe care o are. Este mai ușor să, să existe fraudă în cadrul uh, activităților uh, comerciale. Iar așa cum spune și Olaful, corupția este un obstacol în calea relațiilor, relațiilor comerciale. Frauda, corupția și traficul de bunuri sunt în creștere și uh, piețele financiare sunt din ce în ce mai bine con- conectate, ceea ce înseamnă că avem nevoie de mai multe instrumente pentru a combate aceste fenomene. Piața liberă înseamnă că totul poate fi privatizat uh, sau vândut, iar asta face parte din uh, globalizarea liberală. Activitățile criminale, um, deci, uh, o duc foarte bine într-un acest sistem ceea ce alimentează sistemul bancar cenușiu uh, ilicit. Iată de ce aceste rețele trebuie Iată de ce uh, instrumentele noastre trebuie să se plieze realității, să nu uităm că există foarte multe servicii propuse uh, pe piața ilegală și, um, și spălare de bani. Trebuie să acționăm în mod global și să înțelegem cum funcționează aceste rețele și activități criminale. Olaful joacă un rol foarte important în această strategie. De altfel, aceasta s-a dovedit eficientă atâta timp cât cât îi dăm obiective ambițioase în domeniul comercial în Uniunea Europeană. Noi uh, cerem transparență la nivel internațional de foarte mult timp. Trebuie să, să reintroducem clauzele antifraudă în tratatele internaționale. Acordul cu Corea de Sud, de pildă, nu face nicio referire la acest subiect. TTIP-ul ar trebui să includă și el o astfel de clauză. Și deja vreau să-mi spun părerea în cadrul acestui aviz. Ar trebui să sprijinim acțiunile Olafului și să acționăm pe lângă corporațiile internaționale. Trebuie în egală măsură să acționăm alături de organizațiile societății civile pentru ca Uh, criminalitatea um, la nivel înalt să nu rămâne nepedepsită. Iar aceste fenomene duc la creșterea prețurilor și subminează statul de drept. Considerăm că pentru Uniunea Europeană aceasta trebuie să fie o prioritate, începând cu, cu politica comercială. Uh, în noua strategie comercială există o propunere din partea Comisiei de a introduce un capitol anticorupție în acordurile comerciale, o clauză, astfel de clauză. Verzii uh, nu sunt uh, aici, doamna Begin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorii pentru acest aviz, noi dorim să, bineînțeles, să sprijinim interesele financiare ale Uniunii Europene. S-au expus uh, elementele principale în ceea ce privește uh, relațiile comerciale. În ceea ce privește asistența microfinanciară, trebuie să fim foarte atenți când folosim banii contribuabililor în țări terțe, mai ales când motivele politice nu sunt clare, ca în cazul Ucrainei, de pildă, s-ar putea chiar să um, punem gaz pe foc în cazul unei crize și să discutăm de contraban- contrabanda la frontieră. Asta pentru că taxele vamale sunt una de, și asta este o problemă foarte gravă, fiindcă taxele vamale reprezintă unul dintre una dintre principalele surse financiare ale Uniunii Europene. Avem uh, Uniune vamală numai pe hârtie în Uniunea Europeană. Problemă tehnică. Încă o dată vă spun, vreau să vă arăt despre Uniunea Vamală. Uniunea Europeană este Uniunea Vamală pe hârtie, dar, dar nu există în practică un sistem uh, vamal unic. Vorbitoarea este rugată să vorbească mai rar. Da, sigur. Cum spuneam, drept, taxele vamale sunt uh, identice costurile de, dar costurile de intrare ale mărfurilor sunt diferite de la o țară la alta. Așa cum a spus și așa cum s-a spus deja, aceste diferențe se manifestă concret și operatorii ne-au spus că foarte multe mărfuri pătrund în Uniunea Europeană prin porturi, unde controlele vamale sunt mai puțin stricte, ceea ce uh, face ca un flux masiv de mărfuri să pătrundă prin porturi, ceea ce aduce riscuri, cu sine riscuri și dăunează economiei europene. Contrabanda reprezintă 7 miliarde de euro comparativ cu uh, economia legală și reprezintă 21%. Cifrele sunt diferite, fiindcă și controlele diferă. Uniunea Vamală ar putea să fie, pentru a fi eficientă, trebuie să aibă aceleași proceduri de control în Europa și trebuie armonizate cerințele de, de intrare și o cooperare între autoritățile vamale, mai ales cu țări terțe. Fără aceste elemente nu vom putea să luptăm cu adevărat împotriva contrafacerii și, cont, și fraudei. Mulțumesc! Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je pense... mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am putea să mai adăugăm niște elemente în această discuție. Eu aș dori să adresez, să adresez niște chestiuni. Frauda TVA reprezintă pierdere de 13 miliarde de euro pentru Franța și pierderi mari și pentru alte țări europene. Iar această fraudă, frauda TVA-ului, este permisă de legile privind uh, colectarea și restituirea TVA-ului afectează foarte mult Franța, iar întrebarea mea, prima mea întrebare este ce aveți de gând să faceți pentru a pune capăt acestui tip de fraudă care afectează venitul bugetului și deci pe, pe cetățeni. A doua întrebare, ce, întrebare ce, ce faceți pentru îmbunătățirea fiscală? Recent uh, a fost prezentă în presă frauda fiscală a multor multinaționale care folosesc paradisuri fiscale, mă refer la uh, Olanda, Luxemburg, pentru a um, nu plăti impozite în statele membre. Și a treia întrebare, în ceea ce privește comerțul electronic, acesta este prost reglementat și permite uh, și permite fraudă, cu te, fraudă la TVA pe site-uri, inter, pe site-urile internet unde nu există taxe vamale și nu există TVA Uh, site-uri pe internet unde se pot, uh, unde se pot uh, vinde produse prin eșantioane și putem face ceva cu, ace cu această, pentru a soluționa această problemă gravă. A patra întrebare. Programul de asistență macrofinanciară. Vreau să vă adresez o întrebare cu privire la miliardele de euro cheltuiți de Europa în Ucraina, care acum alimentează un război. Ar fi bine să vedem ce spun misiunile de să avem misiuni de evaluare, așa cum au fost cerut, așa cum s-a cerut, pentru a înțelege modul în care se folosesc, să folosim acești bani pentru a ajuta Ucraina. Și ultima întrebare, comerțul ilegal, contra, contrafacerea, Uniunea Europeană, renunțând la taxele vamale și, și reducând nivelul de control, a Uh, permis uh, creșterea acestor activități, la fel ca în cazul Ucrainei, ar trebui să avem un raport de evaluare privind contrafacerea și, uh, și fraudele care decurg din acest fenomen în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Und Frau Keller. Doamna Keller. Late and thanks. Mulțumesc, îmi pare rău că am întârziat. Mulțumesc raportorului. ar fi bine să nu ne concentrăm doar pe comerț ilicit și bunuri ilicite și să vedem ce se întâmplă și cu comerțul licit, legal. Iar acest, avem aici un raport foarte interesant al Curții de Conturi care analizează acorduri comerciale preferențiale și gestionarea acestora. Se fac și unele recomandări în acest raport care cred că trebuie avute în vedere. Se spune în raport că multe importuri beneficiază de pe urma acestor sisteme preferențiale și uh, Comisia nu supraveghează cum trebuie statele membre și beneficiarii, statele partenere, le beneficiază de pe urma acestor acorduri de liber schimb sau acorduri de comerciale aprofundate. Prevederile legale nu conțin suficiente uh, garanții pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Nu există o monitorizare după negocieri și după acord pentru a se constata buna gestionare. Trebuie să ținem cont de acest lucru, fiindcă există, iată, un raport din partea Curții de Conturi și cred că am putea să adoptăm și noi din recomandările sale, dat fiindcă au făcut această treabă bună, ar fi inteligent din partea noastră să ținem cont de ce s-a făcut. Și nu în ultimul rând, ar fi important să avem un mecanism de protecție pentru persoanele care fac denunțuri în Uniunea Europeană pentru a le permite să, atrag, să ne atragă atenția asupra, uh, asupra situațiilor ilegale. Mulțumesc. A cuvântului Olaf. Dau, hmm, mă scuzați, cuvântul Olafului, reprezentantului de la Olaf, pentru a ne spune câteva cuvinte. Good morning. Um, uh, the... Bună dimineața, mă numesc Michael Linden de la OLAF. O mare parte a subiectelor abordate de dumneavoastră astăzi nu țin de competența noastră, deci nu pot să-mi spun părerea, să-mi dau cu părerea, dar am luat notă de ele. E prima oară când Dinta a redactat un aviz și mulțumim raportorului pentru activitatea sa și salutăm uh, mențiunea făcută la, de, la Hercule care ține de responsabilitățile noastre. În ceea ce privește contrafacerea, s-ar putea să vă surprindă când o să vă spun că anul acesta am confiscat uh, un milion de um, sticle de șampon în statele membre, care ar fi putut dăuna grav sănătății. S-au confiscat foarte multe țigări anul acesta. Aici avem operațiuni comune și cu autoritățile vamale din statele membre în ceea ce privește contrafacerea și aici colaborăm strâns cu statele membre. S-a vorbit despre Ucraina. Vreau să vă spun că Olaf are un ofițer de legătură în Ucraina. Avem unul și la Beijing, de curând. Deci cunoaștem foarte bine natura internațională a acestor probleme. După cum am spus, am luat notă de chestiunile ridicate aici. S-ar putea să trebuiască să uh, discutăm și cu alte DG-uri pentru a ne exprima părerea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Scholz. Ja, danke. Äh, ich habe gerade mit... Mulțumesc. Am urmărit cu interes și am înțeles că nu totul este urmărit de Olaf, tot ce discutăm noi. Bineînțeles, chestiunile macrofinanciare sunt uh, importante. Mă întreb dacă există cineva la Olaf care să fie prezent uh, la Kiev am înțeles că nu sunt foarte îngrijorați de situație, dar puteți să ne confirmați astăzi că toate uh, fondurile care sunt distribuite astăzi prin asistența macrofinanciară uh, sunt folosite în scopurile prevăzute și sunt cheltuiți uh, în mod conform cu reglementația? Și m-ar interesa asta nu numai pentru Ucraina, ci și pentru alte state în care oferim acest ajutor. Mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul. Trebuie să recunosc că motivul de a, pentru s-a propus acest, această măsură este datorită traficului contrabandei cu țigări. Însă, bineînțeles că este vorba și de protecția intereselor financiare. Nu pot să vă dau un răspuns definitiv în legătură cu felul cum se cheltuiesc acești bani, însă va fi obiectivul nostru ca orice acuzații să fie examinate întotdeauna. Atât pot să declar în acest moment. Mulțumesc. Mai doriți să adăugați ceva de la Direcția Generală Comerț? Atunci dăm cuvântul din nou raportorului. Foarte pe scurt, da? Cred că s-au exprimat o serie de preocupări foarte valide am luat notă de întrebările și observațiile colegilor mei, am luat notă și de sugestiile lor, așadar aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare și aprofundarea dezbaterii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 13 octombrie. 30 octombrie, ora 12 și adoptarea în comisie va fi în data de 1 decembrie. Vă mulțumesc. Următorul punct este punctul 5, dar să vă aminte că am schimbat ordinea. Este fostul punct 8, revizuirea, implementarea și analiza strategiei UE Asia Centrală. Strategia a fost adoptată în 2007, dar actualizată în mod regulat. Acum trebuie să o evaluăm și îi dau raportorului cuvântul domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, secretariatilor și secretariatilor, secretariatului și colegilor că au uh, reușit să mute acest punct. Este vorba aici de avizul care a fost solicitat pentru a examina un spațiu geografic foarte uh, important. Este vorba aici de relațiile comerciale cu Asia Centrală. Strategia UE cu Asia Centrală, care a fost adoptată în, pentru prima oară în 2007, pune bazele unei cooperări economice. Există un potențial enorm de creștere în acest domeniu în momentul de față. Raportul de progres ne dă informații importante pe care vi le voi rezuma aici. În 2013-2015, comerțul între Uniunea Europeană și Asia Centrală a crescut cu 8%. Doar Kazahstanul, cu care Uniunea Europeană a convenit un acord consolidat de parteneriat, reprezintă 88% din întregul comerț între Uniunea Europeană și Asia Centrală, aproape 31 de miliarde de euro. Dacă adăugăm Kyrgyzstanul, Tajikistanul și Uzbekistanul, s-au semnat și cu aceste acorduri de parteneriat. Cu, cu Turkmenistanul avem un acord intermediar. Acest lucru este și în cadrul aderării la OMC, și Cârgăstanul din 1998, Kazahstanul tocmai și-a terminat procedura de aderare și Uzbekistanul și Turkmenistanul au uh, aderarea ca obiectiv pe termen lung. Uh, bineînțeles că regulile diferă în fiecare uh, stat în legătură cu investițiile. Corupția reprezintă o problemă în întreaga regiune și uh, toate statele, cu, afa, în, cu excepția Kazahstanului, fac parte din uh, GATT care le permite să uh, exporte către Uniunea Europeană. Dacă examinăm mm, asistența microfinanciară, Kyrgyzstanul are un program de susținere. Asia Centrală este un este o uh, zonă foarte importantă și nu trebuie să uităm de importanța regiunii pentru China și și uh, pentru dezvoltarea așa numitei uh, fâșii economice a mătasei, uh, care promovează un proiect sinergie, de sinergie comercial între Asia Centrală și Europa. schimburile comerciale actuale între China și Asia Centrală se uh, ridică la 50 de miliarde de dolari în 2013. Rusia și China au semnat, uh, sunt părți, uh, fac parte din Organizația de Cooperare Asiatică. Rusia lucrează spre o integrare în uh, Uniunea Economică Euroasiatică și uh, să uh, încheie acest proiect al fâșiei mătăsii. Așadar, aceste state își consolidează interesul pe termen lung în domeniu. Dacă examinăm scenariul geopolitic care s-a schimbat Uh, drastic din, 2000, din 2007 încoace, noi trebuie să redefinim prioritățile Europei în acest domeniu. Comisia a redactat un raport care subliniază importanța intereselor economice a energiei în domeniul energiei și al transportului. Este așadar esențial să consolidăm acordurile de parteneriat care au fost semnate cu Tajikistanul, Kyrgyzstanul și Uzbekistanul. Putem folosi modelul Kazahstanului, însă, bineînțeles, trebuie să acționăm individual în fiecare caz. Un alt domeniu important este integrarea regională, pentru că Uniunea Europeană poate să fie un model foarte bun pentru aceste state. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că susținem uh, infrastructura de transport în zonele rurale. De asemenea, să aprofundăm dialogul politic prin construirea încrederii între statele din zonă. Consolidarea relațiilor comerciale ar putea să atenueze anumite tensiuni politice. Uh, de importanță majoră este sectorul energetic. În strategia sa, Uniunea Europeană a arătat că este foarte important să ne diversificăm resursele energetice, uh, inclusiv uh, intensificând legăturile cu Iranul, care are bogății foarte substanțiale de energie. Trebuie însă să ne gândim și la problemele de mediu din aceste state Trebuie așadar să susținem aceste relații comerciale și este foarte important ca tot ceea ce facem să pună accentul pe uh, lupta împotriva corupției, pe reducerea poverilor administrative, pe introducerea unor sisteme de garanții corecte pentru investitorii internaționali și să se oprească interferențele administrative. Trebuie să susținem democrația, stabilitatea și pacea. În același timp, um, agenda statelor din regiune au avut uh, uh, un impact negativ asupra anumitor uh, companii Uniunea Europeană își, dorească să fie, își dorește să fie un partener egal și să combată tendințele hegemonice din, acest dom- din această zonă. Așadar, sper că avem o dezbatere corectă aici, pentru că vom putea să contribuim la dezvoltarea relațiilor în această zonă. Vă mulțumesc. Acum un raportor din umbră Lansbury nu este aici. În partea PPE-ului este cineva? Nu văd pe nimeni. Mariana? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru prezentarea asta. Evidențiază faptul că Asia Centrală are o strategie pentru Europa, este importantă în strategia Europei. Nu este vorba aici doar de o oportunitate economică și comercială, reprezintă o uh, Uh, provocare majoră în ce, ce privește drepturile omului, drepturile sociale și politice. Avem acorduri de cooperare și parteneriat, care sunt instrumente economice care pot să fie folosite pentru a îmbunătăți drepturile fundamentale. Uzbekistanul a înregistrat un progres în ceea ce privește munca copiilor ca urmare a dialogului pe care l-am portat cu Organizația Mondială a Muncii. Comisia studiază oportunitatea de a acorda un acord preferențial Kyrgyzstanului, însă acest lucru nu poate să aibă loc fără să se pună în aplicare solicitările societății civile, pentru că acolo se practică tortura și alte rele tratamente uh, inumane și degradante. Libertatea de exprimare și de asociere sunt uh, și ele amenințate și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol cheie în acest stat în tranziție. Trebuie să susținem o consolidare a mm, legăturilor economice și energetice între Uniunea Europeană și statele din Asia Centrală, dat fiind cadrul politic abordat de către colegul nostru, această consolidare trebuie să fie legată direct de îmbunătățirile înregistrate în ceea ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea ECR, domnul Tabaidi. Da, domnul Tabaidi nu este prezent, mi-a solicitat să vă transmit câteva idei. Grupul ECR consideră că Asia Centrală este o zonă de importanță strategică și susținem consolidarea legăturilor energetice și, și economice cu aceste state. Revizuirea strategiei trebuie să țină cont de diferențele în creștere între cele cinci state din Asia Centrală, dar trebuie să introducă și o flexibilitate mai mare în programele regionale pentru a nu trebui să implicăm întotdeauna toate cele cinci state și să includem și state cum ar fi Afganistanul, Iranul, Mongolia, Azerbaijan. Revizuirea strategiei trebuie să asigure mai multe sinergii, o coerență mai mare și o, o coerență între instrumentele externe ale Uniunii în regiune. Ar trebui să susține și coordonarea cu BERT și transmiterea de fonduri comunitare trebuie să fie bazate pe performanța anumitor criterii care să fie stabilite în funcție de fiecare stat. Revin la ceea ce am spus în raportul meu anterior, bune guvernanță și gestiunea transparentă a resurselor publice sunt de importanță crucială. În acest caz, strategia trebuie să susține, sus, să consolideze susținerea pentru lupta împotriva corupției și să consolideze dialogul pentru drepturile omului care implică to- toți actorii și să pună prioritate pe statul de drept. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Tacula, l-am văzut pe domnul Tacula, dar între timp a dispărut. Îmi doriți dumneavoastră să spuneți ceva? Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau doar să spun că mi se pare foarte important ca Uniunea Europeană să-și dea seama că în Asia Centrală Există și alți actori globali, cum ar fi Rusia și China, care sunt foarte interesate să își exercite influența. În același timp, tocmai am fost uh, la observarea alegerii în, alegerilor în Kyrgyzstan, Populația acestor state este foarte conștientă de valoarea democrației și ce poate să însemne pentru dezvoltarea economică și generală Eh, lupta împotriva corupției și îmbunătățirea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Așadar, în ultimii ani Europa a fost foarte preocupată cu problemele sale interne, însă acum este la fel de important să avem o prezență globală foarte importantă să legăm uh, valorile noastre și comerțul într-o strategie mai largă. Și de asemenea este foarte important că dacă nu acționăm noi, vor interveni alte state cu alte consecințe. Așadar, susțin o abordare ambițioasă pentru Asia Centrală și voi lucra cu raportorul pentru a mă asigura că uh, consolidăm punctele necesare. Vă mulțumesc, domnul Scholz. Danke, Herr Präsident. Ja, auch von meiner Seite Entschuldigung, dass unser Schattenbericht. Mulțumesc. Uh, Patrick Liaric, uh, raportorul nostru din umbră, nu poate fi uh, prezent, îmi cer scuze numele lui. Sunt de acord cu colegii care spun că este o regiune importantă, dar aș dori să completez că dacă dori să vorbim despre legături la nivel global, trebuie să nu uităm că este vorba de o regiune cu bogății enorme, cu uh, Uh, potențial economic ridicat, uh, potențial care poate că deocamdată um, este latent, dar uh, care se va manifesta la un moment dat și va atrage dorințe din partea multora. Trebuie să vedem, deci, care este situația acolo, mai ales a întreprinderilor multinaționale, cele care <clears throat> lucrează cu materii prime, și trebuie să vedem ce efect uh, au aceste acțiuni asupra situației uh, reale a oamenilor la fața locului. Da, în Kyrgyzstan, uh, probabil că acolo, dacă ne uităm în regiune, este țara cea mai democratică, însă chiar și acolo mai este mult de lucru. Eu cred că <clears throat> Dacă înțelegem toate acestea numai ca o luptă pentru accesul la, pie- la materiile prime, greșim. Trebuie să ne redefinim uh, strategia față de uh, Asia Centrală pentru a crea un parteneriat uh, pe picior de egalitate, astfel încât o, să fie posibilă o dezvoltare durabilă care să implice și, uh, și să um, țină piept și Chinei, Rusiei uh, și Statelor Unite care să respecte aceleași principii, să nu devină un câmp de luptă um, a intereselor altor uh, state. Deci strategia Uniunii Europene trebuie să fie deschisă, transparentă și să contribuie la Um, dezvoltarea pentru oameni în această regiune. Și, bineînțeles, intervine aici buna guvernanță, democratizarea, drepturile omului, toate acestea tot, sunt uh, parametrii foarte importanți în strategia noastră. Mulțumesc, spune președintele, doamna Keller. Mulțumesc, raportorul nostru din umbră, Klaus Buchner, m-a rugat să-i transmit raportorului următoarele lucruri. Suntem de acord cu raportorul AFET că cooperarea cu aceste state trebuie să fie consolidată pe baza valorilor comune din PCA-urile pe termen lung. Prioritatea pe termen lung sunt drepturile omului și statul de drept. S-a spus acest lucru și când s-a adoptat pentru prima dată strategia în 2007. Pe de o parte a avut loc o, o, o consolidare a cooperării economice, Uh, și s-a semnat pe ceaul cu Kazahstan. Pe de altă parte, însă, vedem că atunci când vine vorba de drepturi fundamentale și libertăți fundamentale, situația de fapt s-a deteriorat. Pe de o parte, integrarea economică, pe de altă parte, lucrurile merg mm, nu foarte bine. Și nu trebuie să uităm asta, mai ales în țările în care avem uh, PCA-uri, și angajamente de acces la piață, din punctul nostru de vedere devine urgent să se creeze și un mecanism de supraveghere a respectării drepturilor omului și pe, în vederea eventuală a, activării clauzei de suspendare. În acest context, considerăm că Uniunea Europeană nu trebuie să dea uh, recompense economice, trebuie să fim consecvenți și asta este cu atât mai important în uh, contextul uh, protocolului de textile cu Uzbekistanul. Mulțumesc, domnul Ferron. Mulțumesc, sunt de acord cu colegii că un uh, proiect de ajutor economic către Asia este foarte important. Este o regiune cât se poate de strategică, dar Mă îngrijorează o eventuală intenția noastră să facem un fel de război uh, economic față de Rusia. Uniunea Europeană trebuie să facă în așa fel încât să există o mai bună cooperare între vechile, între vechile republici și uh, Rusia. Și în ceea ce privește dezvoltarea economică a Asiei Centrale, cred că nu trebuie să le facem moral acestor țări. Uh, implicarea uh, Uniunii Europene în aceste țări, chiar și în ceea ce privește drepturile omului și drepturile comunității LGBTI, poate duce la lipsă de uh, înțelegere și poate afecta relația cu aceste țări. Mulțumesc! Domnul Balaschi sunt numele comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint și să parcurg relațiile cu cele cinci uh, state, elementele cele mai importante și relația cu Rusia și China. În ceea ce privește Kazahstanul, după cum știți, am, avem uh, relații bilaterale de comerț foarte bune, relațiile s-au îmbunătățit foarte bine, foarte mult în ultimii 15 ani. 80% din comerțul cu această regiune se face cu această țară, cu Kazahstanul. Am uh, încheiat un PCA consolidat. Suntem pe cale să semnăm un acord uh, bilateral, EPCA, în câteva săptămâni. Sunt etape majore în cooperarea noastră cu această țară și sperăm că uh, implementarea angajamentelor uh, OMC și uh, angajamentele PCA consolidate vor fi bine implementate. În ceea ce privește Uzbekistanul, ultimele evoluții sunt următoarele. După cum știți, am discutat Um, protocolul privind textilele la INTA în acest an. Um, am cooperat foarte bine, cooperarea a fost foarte bună între Parlament, Comisie și SAE și asta a dus la o evoluție a situației în Uzbekistan și nu trebuie să uităm acest lucru. Vom uh, urmări îndeaproape și uh, raportul uh, Organizației Internaționale a Muncii privind recolta din acest an și sperăm că vom primi acest raport în maxim două luni. În ceea ce privește Uzbekistanul, um, potențialul este mare, este statul cu cea mai mare uh, populație din regiune, sunt interesați de creșterea comerțului uh, bilateral, sunt interesa, interesați de transferul tehnologic, însă există îngrijorări privind climatul de investiții. Um, conversia uh, valutei este un principal obstacol față de investiții. În ceea ce privește Turkmenistanul, bineînțeles, un potențial uh, enorm cu uh, rezervele de hidrocarburi, Cooperăm strâns, am uh, creat um, un proces uh, multilateral de negocieri care a început în vara acestui an, care implică Azerbaijan, Georgia, Turcia, dar și Turkmenistanul. Deci, iată, este o bună evoluție din acest punct de vedere. Kyrgyzstan, o economie mm, mică, cu venituri reduse, care tocmai s-a aliat uh, Uniunii Economice Eurasiatice. Uh, este membru al OMC. Kazahstanul este pe cale să adere de-abia. Uh, lucrează foarte mult cu chinezii și vor avea dificultăți um, din acest punct de vedere din cauza Uh, aderării la Uniunea Eurasiatică. <clears throat> Există investitori um, în țară care încearcă să proceseze um, produse importate din China. Uh, acestea sunt, uh, sunt produse menite pentru piața eurasiatică. Tajikistan poate fi interesantă din cauza um, resurselor de hidrocarburi nedescoperite. Sunt explorate, dar uh, în general climatul este dificil, ar fi nevoie de multe uh, <clears throat> investiții uh, pentru a exploata aceste resurse. Există câteva întreprinderi interesate care analizează situația, dar uh, procesul este unul uh, încet. În ceea ce privește China și Rusia, Abordările acestor două țări sunt foarte diferite în regiune. După cum știți, cooperăm strâns cu China pentru a um, crea sinergii în această regiune și pot să vă informez că pe 29 iunie la summitul UE China liderii au decis să vadă cum pot exista astfel de sinergii între, de exemplu, planul Juncker și rețelele transeuropene și s-a creat o platformă uh, UE-China pentru a dezvolta aceste sinergii. În septembrie s-a semnat un memorandum de înțelegere între DG Move și um, organiz, organiz, organizație chineză se definesc uh, obiectivele acestei platforme de conectivitate. În primăvara lui 2016 va avea loc prima reuniune la nivel înalt a acestei platforme. Deci uh, munca um, continuă cu China și cooperarea la, la un nivel practic. În ceea ce privește Rusia, știți bineînțeles că situația este mai complicată. Ei uh, fac presiune de integrare eurasiatică este un proiect început în 2010. Uh, s-a semnat, s-a semnat um, tratatul eurasiatic la Astana în mai anul trecut. Este ceva ce în general salutăm, orice fel de integrare regională este sprijinită de Uniunea Europeană, atâta timp cât se bazează pe principii ale OMC și pe alegerea suverană a statelor membre de a participa. În ceea ce privește perspectiva generală a regiunii în general, suntem conștienți de dificultăți în ceea ce privește statul de drept, regimul, uh, corupția și așa mai departe. Sunt chestiuni care tot apar la reuniunile uh, cu uh, oficialii țărilor respective. Avem reuniuni și cu cei de la SAE în acest sens. Și ne-am dat seama și în cazul Uzbekistanului că cu cât cooperăm mai mult cu aceste țări, cu atât mai multă presiune putem um, depune și cu atât mai mult impact putem obține. Mulțumesc, mă întorc la raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observații, uh, cât și uh, comisiei pentru concluzii cred că nu avem uh, părere atât de uh, diferite. Putem să continuăm să cooperăm foarte bine pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Termenul pentru amendamente este 28 Nu, acesta era termenul pentru traduceri. Raportul va fi discutat pe 19 noiembrie și termenul pentru amendamente pentru raport este 24 noiembrie. Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de transparență și integritatea muncii instituțiilor uh, europene. Am decis să dăm un aviz la inițiativa de la AFCO și un, am în fața mea un proiect um, al acestui raport. Dragi colegi, <clears throat> în um, ceea ce am senzația că se poate constata o lipsă de încredere uh, și cred că acest uh, în instituțiile europene și cred că acest lucru trebuie îmbunătățit. Uh, este vorba de comunicarea proceselor, dar și a deciziilor. Mi se pare ceva central, <clears throat> astfel încât societatea civilă să poată înțelege în ce context, cu ce motive și cu ce obiective se uh, duce politica noastră comercială și uh, trebuie să consolidăm această politică, din punctul meu de vedere, a transparenței. Este ceva ce afectează, din punctul meu de vedere, toate instituțiile uh, europene. Și, uh, și statele membre trebuie să aplice aceleași principii. Știți că în ceea ce privește transparența, mai ales în statele membre, de exemplu la publicarea mandatelor pentru negocierile comerciale, statele membre au blocat accesul. Deci, <clears throat> asta ne dorim să se recreeze, să se recâștige această încredere prin transparență. Încredere în instituțiile europene, dar și în statele membre. Trebuie să nu uităm acest lucru. Așadar, um, și anunțul clar sau declarația clară că toate informațiile ce țin de politica comercială, ce țin de evoluția deciziilor, dar și aplicarea dreptului primar și secundar, e bine, toate acestea trebuie să fie făcute publice. Și ă, pentru asta avem nevoie și de o modificare a cooperării interinstituționale. Avem o cooperare, o, un acord interinstituțional cu Comisia care ține de um, procesa, de, de proceduri și cred că va trebui să uh, prevedem, uh, de exemplu, că un acord nu poate intra în vigoare dacă Parlamentul nu și-a dat acordul și că nu se poate face nici, că nu poate să existe nici o um, aplicare temporară a unui acord. Etapele implementării trebuie să fie puse la dispoziție și Parlamentului uh, din partea tuturor instituțiilor, uh, utilizarea clauzei de revizuire și eventuale modificări ale unui acord comercial și a, sau a anexelor. E bine, și aceste lucruri trebuie să fie prevăzute în această procedură, astfel încât să fie asigurat controlul democratic. În noua strategie comercială, în ceea ce privește transparența mandatelor comerciale, Comisia a spus că și-ar dori ca toate mandatele comerciale să fie publicate. Trebuie, mi se pare demn de susținut uh, o astfel de inițiativă, dar uh, asta nu se face cu o propoziție într-o strategie uh, comercială, ci trebuie să se acționeze și la nivelul statelor membre. Avem în curând un acord între Comisie și Parlament um, și avem la ora actuală un acord care este um, revizuit și iată, pe acest subiect al cooperării între Parlament și Consiliu putem să uh, ne gândim la cum am putea să creăm un caracter obligatoriu. Este clar că eforturile de transparență ale noii comisii sunt uh, salutare în ceea ce privește punerea la dispoziție a documentelor în primul rând față de public. Știți uh, că în ceea ce privește TTIP, de la 1 ianuarie am obținut ca documentele principale de negociere să fie puse pe site. Bineînțeles, și aici se pot îmbunătăți lucruri, lucrurile, de exemplu, în ceea ce privește um, procesele verbale ale rundelor de negociere, um, consider că sunt um, de, interesul, de interes public și cred că ar trebui să fie puse și ele pe site. Și în ceea ce privește Parlamentul, um, chiar la începutul reuniunii noastre de astăzi am putut spune că s-a aplicat un pas important și anume ca toți deputații să aibă acces la documentele limitate prin noul uh, SharePoint referitor la TTIP, care este de găsit pe site-ul comisiei noastre. Până la 1 ianuarie, numai 28 de deputați aveau acces la documentele limitate și eu am luptat ca toți cei 751 să aibă acces la documente. și accesul la documentele restricționate, restricted documents, este uh, posibil acum tuturor deputaților și eu pornesc de la premisa că accesul la textele consolidate va fi reglementat și în, acesta în câteva zile, astfel încât să avem o transparență totală pentru toți deputații. Mi se pare un progres mare, uh, mai Italiei sau dezavantajul este că a durat aproape un an. Am început să negociem cu Comisia despre asta când și-a preluat mandatul uh, Cecilia Malmström în octombrie 2014 și iată, suntem în octombrie 2015. Ar trebui să ne gândim și la procesele interne, mai ales când vine vorba de transparență și cooperare interinstituțională, aceste proceduri, aceste procese trebuie să se poată desfășura mult mai repede. Să obținem mai multă transparență și acces pentru colegi, bun, e în regulă, dar se mai pune întrebarea referitoare la clasificarea documentelor. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție care stabilește clar uh, criteriile de categorizare și clasificare și eu cred că în calitate de instituție europeană trebuie să facem eforturi astfel încât în mod legitim să stabilim și să facem transparente criteriile pentru, difer- pentru um, diferitele clasificări. Și apoi mai trebuie clarificat uh, și sau menținut în vedere o uh, chestiune a accesului publicului. Noi avem un acord interinstituțional cu Comisia, <clears throat> dar în baza acestuia noi avem mai puțin acces decât Um, publicul care are dreptul, conform uh, legislației, să aibă acces la aceste documente. Deci și criteriile de clasificare trebuie să fie publicate. Ombudsmanul European, doamna ombudsman, a făcut o uh, recomandare în uh, iulie mai ales în ceea ce privește documentele comerciale și cred că toate instituțiile ar trebui să aplice aceste recomandări. Din punctul meu de vedere, același lucru este valabil nu numai pentru uh, TTIP, ci și pentru toate celelalte nego negocieri comerciale având în vedere discuția în contextul uh, TTIP, cine vorbește cu cine, cine are influență, ar trebui să ne gândim la o soluție de tip footprint. Cecilia Marmström <clears throat> a început uh, această inițiativă, dar și aici putem face pași în direcția cea bună în procesul legislativ. Apoi, um, revizuirea um, registrului de transparență și publicarea acestuia cred că este în interesul Parlamentului. Acestea sunt uh, propunerile mele. Și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Rovolt nu este. Domnul Valesa, interveniți în numele ei, nu? Nici domnul Campbell nu este. Doamna Disanis nu este nici ea, Marice. Thank you. Uh, sorry to uh, <laughs> be the... Mulțumesc. Îmi pare rău că sunt singura care ia cuvântul din partea liberalilor. Um, ați făcut o treabă foarte bună pe marginea acestui proiect de aviz. A fost clar, era clar că așteptările privind politica comercială și modul în care partenerii doresc să fie implicați se schimbă și eh, devine o chestiune mai dezbătută la nivel public și este important ca oamenii să dorească să fie implicați și să aibă mai mult acces la informații. Am văzut asta și în dezbaterea privind uh, TTIP, dar cred că ar putea fi un fenomen și mai larg. Acesta nu este doar o solicitare a accesului la informații, ci o solicit și faptul că oamenii doresc să se facă auziți, care sunt două lucruri diferite. Ceea ce oamenii numesc adesea transparență este o dorință de a-și face glasul auzit. Grupul nostru este mulțumit de măsurile luate de Comisia Europeană și faptul că că TTIP-ul, în ciuda limitărilor sale, este, a fost negocierea comercială cea mai transparentă. Sigur, uh, se mai pot face multe lucruri, există o listă lungă și sperăm să putem uh, înfăptui o parte din aceste elemente. E foarte bine că Comisia dorește să extindă aceste măsuri de transparență și în afara negocierilor TTIP pentru a fi aplicate și altor negocieri, așa cum a fost uh, explicat în noua strategie comercială. Și este clar că Uniunea Europeană trebuie să fie vârf de lance. Nu putem să facem acest lucru fără partenerii noștri comerciali, partenerii noștri de negocieri și aceștia trebuie să accepte acest lucru. Trebuie să fim realiști în ceea ce privește consecințele transparenței unilaterale ale Uniunii Europene în momentul în care partenerii noștri de negocieri nu dau dovadă de același nivel de transparență, fiindcă acest lucru va avea un impact negativ asupra poziției de negociere și trebuie să spunem lucrurile pe șleau. E limpede că statele membre trebuie și ele să fie de acord. Acest lucru este crucial pentru legitimitatea acestui proiect este adevărat că există diferențe în ceea ce privește accesul la documente între statele membre, ceea ce duce la tratament uh, ilegal și la foarte multă confuzie, iar statele membre trebuie să nu preocupețească niciun efort pentru a soluționa această disparitate. Statele membre trebuie să joace un rol uh, mai implicat în ceea ce privește glasul cetățenilor care trebuie să se facă auzit. Nu este vorba doar de acces la, la documente, ci de implicare mai activă în cadrul discuțiilor, evenimentelor, nu pur și simplu a, la a arunca câteva documente pe internet. O să mă opresc aici uh, spunându-vă că, do- că o să facem tot ce putem pentru a institui mai multă transparență, dar trebuie să, să ne dăm seama că transparența nu trebuie să vină numai din partea Uniunii Europene. Se fac sugestii foarte importante în acest raport și este important pentru partidul nostru politic, pentru grupul nostru politic. Am, am, am avem și, și uh, procese uh, pe rol la Curtea Europeană de Justiție, procese pe care le-am câștigat, de fapt, și aștept cu nerăbdare să conlucrăm, să avem o cooperare strânsă în ceea ce privește acest raport foarte important pentru, pentru cetățeni și să nu uităm că trebuie să avem acțiuni și priorități uh, realiste pentru a îmbunătăți negocierile pe baza propunerilor comise, pe baza doleanțelor Parlamentului European, asigurându-ne întotdeauna că există legitimitate legitimitatea negocierilor pe care le întreprindem pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor noștri și uh, al cetățenilor din lumea întreagă. Mulțumesc, Helmut, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului. Cred că discutăm o chestiune fundamentală Um, care afectează pe toată lumea în ceea ce privește politica comercială. Uh, salut faptul că este prezent și raportorul din Comisia Competentă pe Fond, astfel încât uh, să cooperăm uh, bine și să putem să vorbim despre transparență și dincolo de aspectele imediate, să vedem cum în general uh, acționează transparent uh, Parlamentul în ceea ce privește legiferarea. Și mi se pare că în proiectul tău de raport foarte bun, uh, te referi și tu la asta, aș vrea să completez ceva. Până la urmă ține de credibilitate. Este vorba de activitatea noastră care este pusă sub semnul întrebării. Cetățenii trebuie să înțeleagă că comerțul nu înseamnă numai că se face schimb de mărfuri pentru a obține profituri, ci, ci acest comerț trebuie să uh, fie și în beneficiul cetățenilor. Și de aceea consider că suntem în uh, situația de a întreba care sunt regulile unui schimb comercial, care sunt obiectivele și așa mai departe. Poate că aceste aspecte ar putea fi consolidate. În al doilea rând, aș vrea să fac apel să se discute și acordurile interinstituționale pe care le-ai menționat și tu. Ne așteptăm de la Consiliu, tocmai pentru că există această complexitate între nivelul european, și uh, cel național, uh, trebuie să se ofere mai multă atenție uh, acestui subiect și trebuie să încercăm să găsim un acord atâta timp cât, uh, mai ales că avem și un uh, proces de negociere trilateral, sperăm că nu se numai vorbe goale și sperăm că vom obține rezultate și aici. În al treilea rând, aș vrea să uh, încercăm să ne adresăm și statelor partenere. Putem să vorbim mult despre noi și despre transparență și despre rundele de negocieri, dar <clears throat> este greu dacă nu știm de unde a pornit și partea cealaltă. Uh, dacă nu știm de unde au pornit ceilalți, transparența devine o chestiune de interpretare și ar trebui să spunem, da, bun, încheiem acorduri comerciale cu parteneri care sunt și ei interesați de transparența în aceste uh, discuții. Și în al patrulea rând, mi-aș dori să se pună problema passiert eigentlich mit der Transparenz? Also was heißt Transparenz? Und du hast die Frage der Kultur. Problema ce se întâmplă cu transparența merge mai departe de numai de controle. Este vorba și de un caracter obligatoriu. Și poate că <clears throat> aici ar trebui să insistăm pentru a spune clar că transparența este o premisă pentru un acord de succes. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Thank you. Thanks. Mulțumesc foarte mult. Um, Mulțumesc pentru acest proiect de aviz, cu um, care nu sunt probleme în general. Poate doar o singură adăugire. E vorba de un um, acord cadru instituțional cu Consiliul. Mm, nu știu de ce nu se regăsește această idee în document. Poate ați putea explica. Iar apoi, în ceea ce privește unele um, aspecte, credem că formularea ar putea fi mai puternică la aliniatul 1, de pildă se, spun, se vorbește despre informații despre informațiile comunicate publicului despre negocierile comerciale, se pare o formulare cam vagă. Trebuie să spună Comisia că uh, există o comunicare suficientă și poate atunci am putea înaintea un amendament pentru a sugera o formulare mai exactă, mai precisă. Iar la alineatul 2 se vorbește despre aplicarea și punerea în aplicare provizorie a acordurilor comerciale și nu se spune foarte clar care este solicitarea noastră în ceea ce privește aceste acorduri comerciale provizorii. Ehm, bineînțeles, nu vrem să se întâmple acest lucru fără votul Parlamentului, poate ar putea să fim și acolo mai preciși în ceea ce privește formularea. Iar la alineatul 5, ca să fie lucrurile mai clare, ar trebui să ne referim nu numai la evaluări de impact și la evaluări de impact durabile, dat fiindcă la ora actuală există, se, se revizuiește manualul privind uh, evaluările de impact uh, durabile, chiar dacă noi nu am făcut parte din consultări, din, din păcate, și am putea să mm, rezolvăm și contradicțiile în ceea ce privește protecția denunțătorilor în contextul comercial, care este foarte importantă și ar trebui să spunem ceva și despre uh, condițiile din, uh, din, din sările de citire. Dar mm, documentul este foarte bun în general și vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, domnul Borelli. Mulțumesc, domnul președin, domnule președinte. Acest document uh, este foarte important pentru acțiunile noastre politice și pentru protejarea Uniunii Europene. Ce spun acum uh, cetățenii asupra căror lucruri insistă ei. Ei insistă asupra faptului că nu înțeleg tot timpul ce face Uniunea Europeană și nu înțeleg exact care sunt consecințele acțiunilor Uniunii Europene. Vorbim aici despre transparență, integritate, responsabilitate. Acestea sunt uh, aspecte urgente dacă dorim să, să redăm credibilitatea acțiunilor noastre politice. Trebuie să implicăm uh, mai strâns cetățenii, să-i informăm despre acțiunile noastre. Astfel, uh, mă bucur foarte mult că avem instrumente, că vom avea instrumente care să consolideze această transparență. Este mai limpede în comisia noastră, de pildă, fiindcă noi, deputații europeni, noi nu nu avem acces tot timpul la documente ceea ce privește acordurile comerciale. La articolul 3 se vorbește despre TTIP. Este important, dar nu este suficient. Transparența nu trebuie să se limiteze la TTIP. Transparența ar trebui să uh, vizeze și negocierile viitoare. Bun. Să nu uităm că unele anexe au în continuare un caracter secret, confidențial. Sper că lucrurile se vor rezolva iar docu- când documentele vor fi publicate, fiindcă este cu atât mai important acest lucru aici, la Parlamentul European, fiindcă aici avem uh, reprezentanții direcți ai cetățenilor, avem nevoie de mai multe transparență pentru cetățeni, pentru societatea civilă. Acest lucru este foarte important pentru o democrație participativă, sănătoasă și bine informată. Constat, uh, uh, salut cele spuse, cele spuse la punctul 4. Confidențialitatea documentelor trebuie să se bazeze pe criterii diferite, să fie restrânsă la anumite cazuri punctuale. Iar acest, aceasta nu se referă decât la documentele care trebuie să fie într-adevăr confidențiale. Punctele 6 și 7 fac referire la lobby. Bine, aici este evident că e nevoie de mai multă transparență. Trebuie să se identifice foarte clar cine acționează ghidat uh, de ce interese și ce grupuri de presiune. E bine, până la urmă, schimbul de informații între instituții pentru mai multă transparență foarte important. Într-adevăr, ca Parlament, noi trebuie să punem accent asupra acestui punct. Acest lucru este cu atât mai evident în momentul în care facem referire la punctul 5 în ceea ce studiile de impact. Este important ca aceste, ca aceste studii de impact să fie de încredere. Acest lucru este crucial dacă dorim să înțelegem ce facem în momentul în care ne aplicăm asupra unor acorduri uh, comerciale care ar putea să aibă foarte multe consecințe asupra Uniunii Europene. În concluzie, acest document este un punct de plecare foarte bun. pentru a aborda această nuanță esențială pentru viitorul politicii urbane și pentru legitimitatea alegerilor noastre în, în ochii cetățenilor. Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Domnul Ferran, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că se abordează acest subiect extrem de important. Uniunea Europeană vorbește foarte mult despre drepturile omului, dar lipsește comunicarea cu cetățenii europeni. Vedem acest lucru la comisie. Comisia, în ceea ce privește TTIP-ul, a vorbit foarte mult despre, a vorbit foarte mult cu lobiști, dar nu a vorbit atât de mult cu cetățenii, iar cetățenii au aflat despre acest subiect sau și-au făcut uh, cunoscute părerile prin petiții, prin petiții naționale sau prin intermediul deputaților, care și-au dat seama că nu exista transparență și nu exista integritate în ceea ce privește propunerile făcute de comisie. Vreau să vă dau două exemple în acest sens, în ceea ce privește, de pildă, industria farmaceutică. Această industrie nu a fost niciodată atât de importantă la nivelul lobby-ului ca acum. 40 uh, de milioane de euro numai pentru anul 2014 și a obținut uh, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice a obținut 50 de reuniuni, reuniuni cu mai mulți comisari europeni, ceea ce arată că lobby-ul uh, este arma de preferință a Uniunii Europene. Iar al doilea exemplu, dat uh, chiar de Uniunea Europeană în ceea ce privește Ucraina, în Ucraina ne dăm seama că nu sunt respectate angajamentele privind drepturile, om, drepturile omului și de transparență cu mm, fondurile primite de la Uniunea Europeană și încă o dată ne dăm seama că există standarde uh, duble. Uniunea Europeană hotărăște, dar nu există încredere și transparență față de cetățenii europeni. Knut. Nu. Uh, Um, I just want... Jude, mă scuzați. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să intervin, fiindcă această dezbatere este foarte importantă în ceea ce privește politicile comerciale, iar prim, primul punct este foarte important. Transparența este crucială pentru recăpătarea încrederii cetățenilor în politicile comerciale europene, astfel încât Cred că, într-adevăr, trebuie să avem propuneri concrete, dar, în egală măsură, trebuie să fim uh, pe cât de putem de ambițioși, fiindcă numai așa putem recâștiga încrederea cetățenilor, arătându-le că le reprezentăm îngrijorările pe care le aflăm uh, din circumscripție. Trebuie să se evite reclasificarea arbitrară a documentelor. Am văzut în ultimele luni, în ultimele luni în moment, cum, cum afectează acest lucru modul în care ne implicăm noi în negocierile comerciale. Există două aspecte care ar trebui să facă obiectul unei reflexii. În negocierile TTIP avem o structură absolut nouă. Comisiile de consiliere ale comisiei care aduc la oaltă um, actori ai societății civile. Ar deci, trebui să vedem care este relația între Parlament și aceste comisii de consiliere, fiindcă ele primesc informații de la societatea civilă și le dau mai departe echipei de negociere, iar această perspectivă amănunțită ar fi foarte interesantă în uh, ceea ce privește activitatea noastră a Parlamentului. Modul în care stabilim legături cu societatea civilă joacă un rol foarte important în acest aviz și mai ales trebuie să recunoaștem faptul că partenerii so- trebuie să ne asigurăm că partenerii sociali sunt recunoscuți ca uh, parteneri de consultație în tratat în ceea ce privește aspecte ce au legătură cu ocuparea forței de muncă, cu condițiile sociale și așa mai departe și trebuie să vedem cum uh, este uh, a avut în vedere această chestiune în ceea ce privește negocierile comerciale. Și ultimul aspect, dacă îmi permiteți, este foarte important să cerem mai multe informații uh, în ceea ce privește mandatele. Ar fi foarte bine ca mandatele să fie disponibile public și să putem uh, arăta oamenilor negru pe alb ce se negociază, dar nu înțeleg de ce nu putem cere mai mult control democratic în ceea ce privește elaborarea mandatelor în cel și mai, mai bună implicare a deputaților înainte de finalizarea mandatelor. Asta este deocamdată o competență a Consiliului și strict, strict a Consiliului și a Comisiei, dar de ce nu putem să vedem, să cerem și noi să avem co- control democratic și implicare la, în această etapă, fiindcă printr-o astfel de implicare la începutul negocierilor vom reuși să reclădim încrederea și vom, vom insufla o nouă legitimitate în negocierilor pe care le deru- derulăm. Mulțumesc. Da, des Are cuvântul uh, raportorul de la AFCO, domnul Gigold. First of all, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei INTA pentru acest aviz uh, pe care îl salut fiindcă, așa cum au spus mai mulți colegi înaintea mea, este o chestiune crucială în ceea ce privește transparența, unde se manifestă îngrijorări din partea opiniei publice. Aș dori să subliniez câteva aspecte. Salut uh, toate elementele care se regăsesc în proiectul de aviz și, bineînțeles, uh, e loc de mai bine. Din părerea mea este că cel mai important lucru pentru Parlament este faptul că Parlamentul s-a manifestat în mod consecvent și cu fermitate pentru transparență. Dar, din păcate, avem parteneri care nu iau transparența în serios. Întrebarea care se pune acum este ce facem într-o astfel de situație. Iar aici se pune sub semnul întrebării poziția noastră și respectul respectul uh, în ochii cetățenilor. Astfel ar fi foarte bine dacă comisia noastră ar putea să găsească o o poziție, o soluție pentru astfel de situație. Uh, s-a uh, făcut o sugestie foarte interesantă de a avea un acord interinstituțional privind politica comercială pentru a putea avea un spațiu de rezolvare a acestor probleme, fiindcă nu se poate ca Parlamentul să ceară unele măsuri, iar apoi să nu există aproape niciun fel de, rea- de reacție în ceea ce privește poziția de negociere pentru TTIP, de pildă. Nu există posibilitatea de a avea mai multă transparență, fiindcă partenerul nostru comercial nu dorește să fie mai deschis. Iar noi acceptăm, uh, fără să scârtim această poziție și cu statele membre și acolo există limite, iar Comisia a dat dovadă de mai multă flexibilitate decât statele membre. Cred că ar trebui să existe un principiu conform căruia Parlamentul European nu ar trebui să aibă o poziție mai proastă niciodată decât parlamentele, vreunul dintre decât parlamentele naționale. E o situație foarte ciudată că unele state membre au parlamente care au mai mult acces la documente decât noi. Aceasta este o situație care cred că nu poate fi tolerată de un, par, de un Parlament European puternic, astfel încât ar fi foarte bine să avem o poziție clară în ceea ce privește acest aspect. Mai mult, aș dori eh, să subliniez un aspect care se regăsește în mare par- în mare parte a acordului în ceea ce privește amprenta legislativă. O idee foarte bună. Comisia ar putea foarte ușor să meargă mai departe și să spună că uh, Eh, cel puțin în ceea ce privește starea de competență a domnului Malmström, nu numai domnia sa, și directorul general au obligația de a publica toate contactele pe care le au cu părțile implicate, ci mai mult eh, persoanele care lucrează pe teren ar trebui să facă și ele publice aceste informații. Această decizie poate fi luată de către ele eh, în unitățile respective în uh, Directoratul General pentru Comerț, iar la acest lucru s-ar, întâmpla uh, datorită interesului opiniei publice și datorită interesului de a se merge mai departe salut uh, acest aviz și ar fi foarte bine să ni se spună ce măsuri trebuie să luăm pentru a ne face glasul auzit, iar, iar raportul pe care îl uh, elaborez uh, nu poate fi decât o contribuție măruntă. Întrebarea care se pune este de ce permite Parlamentul ca aceste negocieri să continue așa, chiar dacă s-au făcut apeluri la mai multă transparență de mai multe ori, iar lucrurile nu se nu merg atât de departe pe cât am vrea noi. Uh, deci aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul comisiei. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru avizul dumneavoastră. Putem să spunem că Comisia este de acord cu principiile principale ale acesteia. Poziția noastră este foarte clară. Transparența a fost unul dintre principiile cheie ale noi comunicări strategice a Comisiei. De acum două săptămâni, în această comunicare, am anunțat că vom crește eforturile pentru transparență. Am menționat apelul uh, către Consiliu să publice toate mandatele de negociere. Reamintim așadar că este o decizie care urmează să fie luată de către Consiliu, nu de către Comisie, pentru că Consiliul adoptă aceste mandate de asemenea, atunci când noi facem o propunere pentru a negocia direct, pentru directive de negociere către Consiliu, împărtășim acest lucru cu Parlamentul. Bineînțeles, distribuția documentelor acest, acestea în interiorul Parlamentului este limitată, însă nu cred că împiedică o dezbatere și o discuție pe acest subiect uh, în legătură cu acest proiect de mandat, însă ar fi într-adevăr bine dacă mandatele ar fi cel puțin disponibile europarlamentarilor și, dacă este posibil, chiar publicului larg. Am spus foarte clar că vom publica majoritatea propunerilor de text în toate negocierile comerciale, nu doar TTIP. Pentru TTIP am publicat toate propunerile de negociere, cu excepția celor în care se menționa un acces de piață specific, la piață specific și am avut același angajament cu Parlamentul ca și în cazul TTIP, în, de exemplu, debriefing-uri în, înainte și după rundele de negociere. E, și toți eurodeputații pot să aibă acces la documentele rest, cu acces restrâns comunitare. În acest tip de situație, Eh, comisarul Pascal Lamy spunea că provocarea cheie este să găsim echilibru între legitimitate și eficiență. Avem aceeași problemă în legătură cu transparența în negocierile comerciale. Dacă suntem transparenți și evenimentele recente ne-au arătat că acest lucru nu doar crește legitimitatea, ci și eficiența în negocieri, pentru că atunci negociezi într-un climat de neîncredere, acest lucru afectează chiar negocierile în sine. În același timp, cred că trebuie să există o anumită înțelegere că pot să existe motive tactice care ne fac să nu publicăm anumite documente, în special când este vorba de accesul la piață și în contextul în care se negociază simultan cu mai mulți parteneri. Uneori, negociem cu diferite tipuri de state și nu ar ajuta negocierile dacă statul A știe dacă am, ceea ce am propus în, ce, în domeniul tarifar statului B. Acest lucru ne face să păstrăm anumite documente confidențiale, cel puțin o perioadă, însă bineînțeles că documentele sunt împărtășite cu Parlamentul și Parlamentul poate întotdeauna să își exercite dreptul de examinare democratic. Aș dori de asemenea să subliniez că la, în ceea ce privește accesul la documente, există o paralelă foarte strictă între statele membre și Parlament, deci orice document transmis statelor membre este transmis și Parlamentului. Este un, uh, un lucru foarte clar dăm uh, acces foarte generos parlamentarilor la aceste documente de negociere în ceea ce privește numărul de texte. Membrii parlamentelor naționale nu au acces la mai multe texte decât eurodeputații. Bineînțeles că există problema că este, există mulți membri ai parlamentelor naționale din doar câteva statele membre care au acces mai larg și acesta este obiectivul discuțiilor pe care le purtăm acum între doamna, domnul Lamström și doamna Lange. Avem, suntem foarte aproape de un acord aici care să creeze condiții egale de lucru cu parlamentele naționale la care am făcut trimitere. În acest context, salutăm și înființarea acestui SharePoint este un rezultat foarte tangibil al negocierilor pe care le-am avut cu secretariatul și cu domnul Lange în ultimele luni. Așadar, poate în viitor vom putea avea un asemen- sistem asemănător pentru documentele cu acces restrâns. Va fi nevoie de o cooperare între serviciile IT și instituții. Nu este foarte ușor, știm din experiență și încă un comentariu în legătură cu documentul de lucru al domnului Gigold. Deci, văd că în partea din tip, tip, tip se face o trimitere la faptul că eurodeputații nu au voie să ia notițe în sările de lectură ale Parlamentului European. Nu cred că este corect. Eurodeputații au dreptul să ia notițe. Asta este cazul, așa este în sările de lectură ale Comisiei și nu văd de ce ar trebui să fie uh, diferit atunci când avem documente de negociere publice, dăm și un ghid de lectură Bineînțeles că ar fi uh, foarte bine să avem susținerea Parlamentului și o avem de fiecare dată când solicităm mai multe resurse și ne crește eficiența. Mulțumesc uh, raportului din nou. Mulțumesc, mulțumesc um, Văd că se constată și o schimbare a poziției noi comisii și faptul că transparența documentelor um, trebuie să se aplice și altor negocieri, nu numai celor pentru TTIP, um, mi se pare important um, și sper că nu va mai dura încă un an, sper că vom putea acționa mai repede. Ați făcut și dumneavoastră referire la acest SharePoint, este foarte important accesul la aceste documente și la documentele consolidate uh, și uh, ceea ce a spus și domnul Gigold, există un uh, parlament care are mai mult acces, dar după ce se va soluționa asta, Uh, toți cei 751 de parlamentari europeni vor avea acces la toate documentele. Și așa și trebuie, de fapt. Sper că vom putea semna acordul cât se poate de repede. Promisiunea este pe 14 noiembrie, exact de ziua mea. Deci, iată, putea semna acordul astfel încât să avem acordul, uh, accesul pentru toți deputații, dar și pentru uh, lucrătorii din secretariate și de la grupuri. Maritie a făcut uh, referire la parteneriate și Helmut la fel. Și că trebuie să insistăm și la parteneri asupra acestei transparențe și în ceea ce privește acordul interinstituțional cu Consiliul, da, cred că trebuie aprofundat. Până acum uh, nu avem un astfel de acord, uh, Consiliul s-a opus, dar bineînțeles că cooperarea cu Consiliul este esențială în domeniul comercial, pentru că, până la urmă, împreună decidem asupra acordurilor deci s-ar putea, măcar la acorduri specifice, să putem face progrese, mai ales și în ceea ce privește uh, construirea încrederii sau creierii, câștigarea încrederii. Mulțumesc foarte mult pentru observații. Am notat totul. Termenul pentru amendamente este 23 noiembrie la ora 12. Apoi, probabil pe 10 decembrie, va avea loc votul. Mulțumesc tuturor! Trecem la punctul 7. Aici este vorba de produsele din uh, statele ACP care au acces la piață și care um, sunt prevăzute în uh, acordurile de tip EPA. Îi dau uh, cuvântul raportorului domnului Valesa. Uh, Această propunere vizează codificarea și reformarea regulamentului 1528 din 2007, așa numit acel așa numitul regulament de acces la piață mm, în legătură cu produsele care au origine în anumite state ACP. Acest document acordă acces mm, duty free fără cote pentru produsele care originează în aceste state care sunt în procesul de a încheia acorduri OMC cu OMC compatibile cu Uniunea Europeană. De la încheierea acest acestui regulament în 2007. Aceasta, acest regulament a fost uh, amendat de 9 ori. Este vorba de un uh, exercițiu de aliniere și uh, s-au adoptat și acte delegate. Acest uh, exercițiu are obiectivul de a asigura claritatea și lizibilitatea acestui acord pentru a avea, aduce la o clarificare a legislației comunitare o metodă, de, metoda reformării este folosită pentru că se introduc doar două schimbări foarte limitate pentru a ne asigura că textul reflectă realitatea. Este vorba de articolul 4 și articolul 22 din politica de reform, propunerea de reformare. La articolul 22, ori trimitere uh, superfluă la articolul 24 trebuie să fie eliminată, pentru că acest uh, articol a fost abrogat prin tratatul de la Lisabona. Aceste schimbări din articolul 3 sau articolul 4 din propunerea Comisiei uh, privesc delegarea puterilor și dau puterea Comisiei să adopte acte delegate pentru a stabili regimul aplicabil produselor care origine, au în Sud, Africa de Sud odată ce prevederile acordului comercial UE Africa de Sud au fost depășite de prevederile acordului de parteneriat economic comercial relevant. S-au încheiat aceste negocieri cu în iulie 2014. Avizul Comisiei Jurii confirmă că această propunere este o codificare directă și se limitează la identificarea amendamentelor de substanță. În lumina acestor considerente și a necesității de a termina exercițiul, exercițiul de codificare, a, recomand adoptarea propunerii comisiei fără negocieri sau modificări suplimentare. Aștept uh, avizul colegilor. Vă mulțumesc. Mulțumim. În partea SD, doamna Amina. Mulțumesc pentru această prezentare. Este într-adevăr uh, o procedură de codificare și reformare care permite să avem un text unic mai lizibil pentru partenerii noștri. Nu există modificări substanțiale. Comisia a putut să adauge câteva state și să elimine o trimitere deja superfluă am eh, susținut întotdeauna accesul liber pentru produsele din statele în dezvoltare, așteptând intrarea în vigoare a acordurilor. Este necesar să mm, menținem această asimetrie și accesul privilegiat. Așadar, este foarte important să, ca piața noastră să, devin, să rămână deschisă pentru aceste state, deci nu vedem niciun fel de problemă în acest dosar. Vă mulțumesc. Mm, ecr nu este reprezentat, Marike? Sau nu? Cer scuze. Domnul Saradiu, doriți să spuneți ceva? Ok, nu. No. Nu. Helmut? Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem observații în legătură cu acest proiect. Este foarte important să uh, vedem și calendarul, însă uh, riscăm să afectăm situația economică a anumitor state africane în legătură cu anumite sectoare pe care le discutăm. Deci ne menținem o poziție critică și am dorit ca calendarul să fie urgentat. Janic, nu? Doamna Bikin? este în sală, nu? Bun, dacă nu, dau cuvântul comisiei. Doamna Elke Postema. Thank you. Um, I'm Rem Koval. Vă mulțumesc. Sunt Adam Koval și colega mea este așezată lângă mine. Aș dori să mulțumesc raportorului din toată inima pentru acest raport. Mulțumesc uh, și pentru susținere și aș dori să răspund la întrebarea în legătură cu calendarul de implementare în felul în care am înțeles-o, cred că se referă la parteneriatele de acord, acordurile de parteneriate, parteneriat economic negociate în 2014 cu Africa de Vest, Sudul Africii și Estul Africii respectiv. Așteptăm în Africa de Est să se termine procesul de semnare, după care Consiliul de Ministri va consulta formal Parlamentul European fără nicio întârziere. Nu știm exact dacă acest lucru va avea loc săptămâna viitoare, luna viitoare sau dacă este nevoie de mai mult timp. în vestul Africii, acordul de parteneriat economic, suntem cel mai avansați în ceea ce privește calendarul. Pentru Sudul Africii, Comisia lucrează pentru a ajunge la o propunere în Consiliu pentru autorizarea semnării Bineînțeles, conform uh, practicii încetățenite, Parlamentul va fi sesizat uh, simultan pentru a fi la curent. Sperăm că această propunere va fi va vedea lumina până zile, până la, înainte de sfârșitul acestui an și sperăm că un al treilea acord cu comunitatea Est, Estul Africii va fi um, propusă în, într-un calendar asemănător. În momentul de față, serviciul de traducere este responsabil cu două acorduri foarte voluminoase și, uh, bineînțeles, de acest lucru depinde când uh, va fi uh, sesizat Parlamentul. Domnul raportor, domnul Valesa, dacă mai dorește să spune ceva, nu? Foarte bine. Atunci... Avem termenul pentru amendamente, dacă vor exista, 24 noiembrie adoptarea trebuie să aibă loc în 25 ianuarie. Trecem atunci înapoi la punctul 5, pentru că vă aduceți aminte, am schimbat ordinea de zi. Este vorba de raportul anual pentru, al, pentru Banca Europeană de Investiții. Vă amintiți că am avut un schimb de opinie în 22 septembrie și la ultima reuniune l-am ascultat pe domnul Hoyer cu care am discutat strategia comercială a BEI. Dau cuvântul acum domnului Ianic Jado, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că documentul care a fost transmis colegilor reia destul de fidel ceea ce am spus, bineînțeles, în prima mea prezentare și amendamentele și comentariile care au fost uh, transmise de către raportorii din umbră. În special veți vedea în aliniatele 4 și 5 tot ceea ce am adăugat în legătură cu IMM-urile uh, și am inclus acolo remarcile domnului Sicu în momentul în care Banca Europeană de Investiții acordă credite globale băncilor care după aceea ar putea să aibă repercusiuni asupra IMM-urilor, este esențial pentru noi ca aceste IMM-uri să poată să beneficieze de condiții favorabile și să se pună accentul pe aceste priorități. Așadar, acest lucru l-am uh, consolidat în aviz și la câteva săptămâni de la conferința de la Paris pentru climă dorim ca și punctul pentru protecția mediului să fie puternic. Este un lucru exprimat deseori de către Parlamentul European. Ca urmare a G20 să eliminăm subvențiile publice pentru energiile fosile este foarte important ca Parlamentul să-și păstreze linia. Bernd, probabil că te vei simți vizat. Banca Europeană de Investiții a finanțat eh, compania Volkswagen cu 4,5 miliarde de euro 19 credite acordate de către BI la Volkswagen, din care 14 credite acordate pentru a îmbunătăți eficacitatea motoarelor și reducția, reducerea emisiilor Volkswagen. Deci arată responsabilitatea Parlamentului nostru, nu neapărat a Comisiei INTA, arată responsabilitatea Parlamentului nostru pentru a se asigura că creditele acordate corespund obiectivelor uh, declarate și că nu este vorba de uh, continuarea practicilor de până acum. Vă mulțumesc. Da, um... Mulțumesc. Jude? Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep prin a-i mulțumi lui Anic pentru proiectul de aviz. Ne bucură faptul că s-au preluat sugestiile noastre de a analiza impactul operațiunilor BEI în domeniul um, dezvoltării durabile. La aliniatul 2 credem că s-ar putea merge puțin mai departe și am putea spune solicită BEI să efectueze un uh, o evaluare a impactului uh, nu numai asupra drepturilor omului, ci în general asupra drepturilor lucrătorilor. Vom face o propunere concretă în acest sens. Ar fi util să se introducă o legătură explicită către și o referință către noi, nou adoptatele obiectivele de dezvoltare durabilă. Se, re, se acoperă anumite uh, chestiuni, uh, acțiunea climatică, dar uh, este clar că Uniunea Europeană trebuie să joace propriul rol și la nivel financiar de atingere a ODD-urilor. Și asta este crucial um, în contextul negocierilor pe care le efectuăm. Uh, încă uh, un element important, legătura cu uh, agenda pentru o muncă decentă. Credem că trebuie să avem o discuție la reuniunea raportorilor pentru a discuta despre secțiunea ce um, vorbește despre eliminarea treptată a finanțării pentru proiecte care afectează clima. Trebuie să avem o formulare bună astfel încât să uh, avem și politica pe care ne-o dorim, dar și flexibilitate. De asemenea, vom face unele propuneri ce țin de parteneriatul estic, pentru că este unul din domeniile în care BEI uh, lucrează foarte mult și a avut multe conexiuni prin agenda noastră, de, agenda noastră comercială. Este mult de spus și despre uh, facilitatea din acordurile aprofundate și cuprinzătoare de liber schimb pentru IMM-uri. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorii din umbră. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Așteptăm buna cooperare. Mulțumesc. Domnule Zaradil, doriți să spuneți ceva? Nu? Maritie? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Ianic, pentru proiectul de raport. Acesta reflectă chestiunile relevante pentru BEI, dar și pentru noi, cum ar fi drepturile omului, obiectivele climatice, transparența și uh, concentrarea asupra IMM-urilor. BEI este foarte importantă în crearea de capacitate pentru comerț, prin consolidarea infrastructurii și creșterea producției în economii și țări în curs de dezvoltare. Facilitarea comerțului ajută aceste țări în uh, curs de dezvoltare și ne bucură că BEI sprijină astfel de programe. Sperăm că BEI va juca un rol cheie pentru a implementa uh, acordurile de facilitare OMC, mai ales pentru uh, țările în curs de dezvoltare. De asemenea, considerăm că BEI joacă un rol cheie în a sprijini asistența oferită Ucrainei în momentul de față Uh, sprijină achiziționări de gaz, uh, proiecte de infrastructură publică, dar și în domeniul alimentației. Uniunea Europeană trebuie să folosească instrumente externe diverse și obiective de politică externă împreună pentru a ne asigura că suntem coerenți și eficienți în politica noastră externă și comercială. Și, bineînțeles, BEI este un partener um, valoros aici. În 2014, BEI a oferit aproape 20 de miliarde de euro pentru a sprijini proiecte uh, de combaterea a schimbărilor climatice la nivel mondial. Este important ca astfel de proiecte să fie susținute ca un catalizator pentru uh, a um, promova și a atrage investiții private, astfel încât împreună să putem consolida obiectivele de dezvoltare durabile la nivel mondial. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu uh, raportorul și cu raportorii din umbră uh, și, bineînțeles, ne vom exprima și noi dorințele referitor la poziția B. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt dezamăgit. Uh, este foarte puțin prezent PPE-ul pentru a-l, a asculta pe domnul Jadot și nu avem nici măcar un reprezentant din partea ECR. Noi suntem întotdeauna criticați pentru faptul că nu suntem prezenți. A, ba nu, este, este o persoană, da, Bineînțeles, vicepreședinții fac parte dintr-o cu totul altă categorie, după cum se spune. În urmă cu trei, cred că patru ani chiar în urmă, am scris un aviz echivalent referitor la BEI. Și mă tem că nu mare lucru din avizul meu a supraviețuit uh, amendamentelor din această comisie, dar se întâmplă și astfel de lucruri. Dar cel mai important este că ce am descoperit acolo este că BEI, de fapt, este uh, condusă, spre deosebire de multe alte instituții, nu foarte rău, pe principii comerciale destul de sănătoase. Iar în, în domeniul bancar este simplu. Dai credite și asigur că, te asigur că cei cărora le dai credite pot să-i plătească, pot să uh, ramburseze. Uh, dacă rambursează, câștigi bani și dacă nu rambursează, de exemplu Grecia, pierzi bani. Dacă diluezi asta și introduce o serie întreagă de alte criterii um, susținute de o agendă politică, ce se va întâmpla va fi că principiile de creditare vor fi diluate iar instituția nu va mai funcționa pe baze comerciale și instituția va începe să piardă bani. Am să vă spun cu ce sunt de acord în raportul domnului Jado. Aplaud referirea la IMM-uri. Însă, restul mi se pare cât se poate de îngrijorător. Am să mă refer la două puncte aici. Și voi fi subțint, așa cum sunt de fiecare dată, cum știe domnul președinte. În primul rând, solicită Comisia să coopereze cu SAE, Serviciul European de Acțiune Externă pentru cei neinițiat, brațul de uh, acțiune externă, uh, de afaceri externe a Uniunii Europene, e bine, se solicită un cadru pentru un raport anual al BEI și așa mai departe. Ce se solicită aici este ca BEI să fie un instrument de politică externă. Asta se propune. Bun, dacă vreți, nu voi fi, de, nu voi spune că sunt sau nu de acord, cu toate că cred că este complet greșit, dar doresc să uh, atrag atenția și altor membri din această comisie și nu, cu atât mai mult celor din PP și de la ECR care nu sunt aici, că asta se propune și nu cred că ar trebui să fim de acord. Al doilea punct la care aș dori să mă refer este un uh, subiect, uh, este o îngrijorare urgentă și actuală pentru Regatul Unii se spune salută consultarea publică organizată de BEI pe tema politicilor climatice um, și uh, se vorbește și despre uh, eliminarea acceptată a împrumuturilor acordate proiectele, proiectelor din sectorul energiei neregenerabile. Este o penalizare aici. Am spus-o dintotdeauna, admir Partidul Verzilor, nu din, din cauza ceea ce spun ci, pe, ci pentru că ceea ce vor este să aducem înapoi economia la epoca de piață, dar îi admir pentru uh, modul în care știu să facă uh, politică. Da, chicotiți, uh, domnule Dan, dar ideea este că în Uniunea Europeană avem, avem costuri energetice foarte ridicate. Sunt și mai ridicate în Regatul Unit. Uh, din cauza monedei și așa mai departe. Și acest lucru are efecte, are efecte directe asupra industriei uh, producătoare. Și avem o criză în Regatul Unit, mai ales în uh, domeniul uh, reprezentat de doamna Curtin Darling. Mi se, îmi pare rău că vi se pare amuzant acest lucru. Costul uh, ridicat al energiei a dus la punerea pe butuci a industriei oțelului în Regatul Unit. Uh, deci toate aceste chestii verzi, ecologice, sună foarte bine, dar au consecințe directe, reale asupra celor pe care îi reprezentăm. Și dacă continuăm, în Regatul Unit vom rămâne fără industria oțelului. Deci aș spune că aspectele verzi, din, ecologice, din acest aviz ar trebui să fie eliminate complet. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt totul de altă părere de decât eh, ceea ce a spus colegul nostru, eh, care tocmai s-a exprimat. Eu, noi trebuie să pregătim o situație financiară a BEI pentru secolul 21. Eu aș dori să spun un lucru care mi se pare foarte important de incorporat în strategia de lucru și de acțiune a BEI. Nu trebuie doar să stabilim elemente care să permită consolidarea uh, rolul IMM-urilor și susținerii pentru acestora, ci despre ce IMM-uri și de antreprenori vorbim. Cred că în momentul de secolului 21 nu cred că ar trebui să susținem în întreprinderi și proiecte care nu uh, corespund uh, contra, responsabilității so, sociale corporatiste, care nu, nu plătesc salarii echitabile pentru munca egală, care nu respectă mediul și așa mai departe. De aceea aș dori să solicităm un angajament din partea BEI să îndeplinească cerințele minime ale responsabilității sociale corporatiste. Nu putem să continuăm să finanțăm uh, întreprinderi care nu plătesc același salariu femeilor și bărbaților și care nu respectă mediul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Helmut. Mulțumesc. Aș dori să mă raliez celor spuse de Imelda, să-i mulțumesc raportorului pentru propunerea foarte bună. Și nu sunt deloc de acord cu colegul de la FDD. Aș dori să mă refer la două puncte pe care le-am uh, menționat și la audiere. În primul rând, în ce măsură BEI trebuie să solicite rambursarea anumitor credite dacă acțiunile debitorilor au dus la un abuz a utilizării fondurilor sau dacă fondurile nu sunt folosite în mod transparent. Mă gândesc aici, de exemplu, la scandalul Volkswagen. Cred că ar trebui să ne gândim dacă nu am putea să introducem un punct general referitor la asta și încă un element uh, pe care îl menționasem la audiere referitor la situația drepturilor omului în anumite țări care beneficiază de aceste credite, de exemplu Azerbaijan. Trebuie să spunem aici că uh, trebuie să aibă loc o uh, monitorizare documentată și o transparență în ceea ce privește drepturile omului și criteriile privind drepturile omului. Și acesta ar trebui să fie un standard pentru acordarea de credite din partea BEI. Mulțumesc. Danke, Janik. Mulțumesc, Ianic. Mulțumesc. Bun, uh, cunoașteți cu toții uh, procedura. Amendamentele sunt foarte importante, mai ales uh, pentru că permit și să lungim textul și să spunem mai multe lucruri decât în versiunea inițială. Deci, clar, există multe posibilități de amendamente și din cele spuse dumneavoastră, multe merg în, în direcția cea bună, în ceea ce privește IMM-urile, de exemplu, cred că putem face progrese. Întotdeauna este uimitor să îl vedem pe prietenul nostru Dartmouth. Când se adresează, întotdeauna se adresează numai britanicilor. Mă uimește de fiecare dată. Cred că Uh, cu greu vă gândiți că un membru ECR ar putea să nu fie britanic. E puțin păcat, în principiu, și mm, sunt convins că sunteți uh, o persoană cultivată, dar este păcat să, reduceți întotdeauna de, să reducem întotdeauna dezbaterile la spațiul britanic. Vă amintesc că BEI face parte din uh, instituțiile europene și nu este o bancă privată. Deci ideea nu este să Ideea este să asigurăm coerența tuturor instituțiilor. Și, în plus, uh, domnule Dasmaus, o surpriză. Mă uimește faptul că nu ați lansat o luptă împotriva perspectivei de noi uh, um, centrale nucleare în uh, Regatul Unit, pentru că electricitatea care va ieși din aceste noi proiecte va fi cu mult mai scumpă decât uh, energia de astăzi din domeniul fotovoltaic și din uh, eolienele offshore și onshore. Deci, nu vă, să nu aveți niciun dubiu că energia nucleară va obliga industria oțelului și cetățenii britanici să cumpere o energie mult, mult mai scumpă decât ar fi cea din energiile regenerabile. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Uh, deadline for amendments. Mulțumesc. Termen pentru amendamente 29 octombrie la ora 12 și pe 19 noiembrie vom vota în comisie. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, um, și anume activităților grupurilor de monitorizare și prezentări în acest sens. Aș dori să subliniez că este o parte importantă prezentarea activităților mai multor grupuri, astfel încât fiecare grup de lucruri să grup de lucru să îi, să știe, cunoască activitatea și a celorlalți și să nu lucreze singur cumva. Am să numesc pe câțiva, chiar dacă raportorii permanenți nu sunt prezenți. Dar uh, pentru a asigura transparența, Australia, Noua Zeelandă, o reuniune pe 28 a avut loc cu ambasadorii celor două țări și s-a vorbit despre posibilitatea unui acord comercial cu cele două țări. Bineînțeles că vom continua să discutăm în uh, vederea unei întrebări uh, cu solicitare de răspuns oral. Japonia a avut loc pe 29 septembrie cu uh, ambasadorul Japoniei pe lângă Uniunea Europeană, domnul Katakami, și cu negociatorul șef Mauro Peticlione referitor la negocierile cu Japonia. Um, se pare că negocierile sunt pe calea cea bună și sunt um, acompaniate de grupul de monitorizare. Statele Unite, grupul de monitorizare pentru Statele Unite s-a reunit pe 8 octombrie la Strasburg. Două subiecte au fost discutate. Odată reuniunea Ceciliei uh, Malmström și a lui Mark Froman, Stock reuniunea de evaluare din 22 septembrie și un briefing referitor la conținutul celei de-a 11-a rundă de negocieri ce are loc la Miami în această săptămână, unde este vorba de noi oferte în domeniul VAMAL. În, tot, în general, constatăm că viteza negocierilor și accentul din partea Statelor uh, Unite la ora actuală pare să fie limitat. Singapore pe 23 pe 20 octombrie avem o prezentare, da, în număr, numele lui David Martin. A avut loc o reuniune, elementul central a fost uh, procesul în fața Curții de Justiție Europene. Comisia Jurii a Uh, confirmat că nu va exista o hotărâre uh, înainte de într-un an și s-a propus să, ca Parlamentul European să acționeze cumva. David Martin estimează că s-ar putea să fie util să trimitem o scrisoare referitoare la metodă. Pentru că uh, se creează un precedent, un precedent eventual periculos. In der Tat, ein hochsensibles Așa este, un subiect cât se poate de delicat, care va putea afecta și viitoare acorduri comerciale. Environment Goods Agreement, 13 octombrie, Alesia. Da, am avut primul grup de monitorizare pentru acest uh, acord. Este un acord important. A devenit important pentru că inițial nu a fost văzut ca făcând parte din prioritățile comisiei, însă acum a devenit, pentru că este legat și de conferința de la Paris. Comisia speră să putem uh, încheia cât se poate de repede procesul, astfel încât să folosim acest moment uh, pozitiv uh, pentru că în momentul de față partenerii se implică bine. Uh, negocierile cadru au loc la OMC, 17 țări participă, este vorba de o listă de 460 de produse care au efecte pozitive asupra mediului este o listă asupra care am putea cădea de acord. Cel, uh, cel responsabil pentru negociere a considerat că cel puțin asupra acestor uh, produse am putea cădea de acord. Lista ar putea apoi să fie extinsă, căci uh, și acordul se va schimba cu timpul. Mulțumesc! Mercosur a mai rămas. Grupul s-a reunit pe 19 octombrie am discutat cu domnul Jorgensen, responsabil pentru America Latină, șef de unitate. Este vorba așadar de negocierile UE-Mercosur, care, pot să spun așa, nu sunt caracterizate de un, pro- de un progres foarte rapid. Acestea au fost grupurile de monitorizare. Vă rog, la ultimul. Ultimul grup ar fi cel uh, privind uh, acordul de liber schimb UE-Vietnam. După cum știți, s-a căzut de acord în iulie, în principiu, asupra acestui acord. A avut loc o reuniune a grupului de monitorizare de atunci și probabil uh, vom mai avea încă o reuniune, poate până la finalul anului, poate la începutul anului viitor. Vom avea atunci un uh, text final. Și atât. Apoi, grupul de monitorizare își va încheia activitatea. După cum știți, am decis să lansăm uh, un grup de prieteni ai Vietnamului, care nu exista până acum în Parlamentul European, unii dintre dumneavoastră și ca și dumneavoastră, doamna Amos, că ați fost de acord să faceți parte din acest grup și cred că într-un mod informal putem uh, urmări um, evoluțiile de ambele părți, nu numai în domeniul comercial, dar mai ales în domeniul comercial. Mulțumim foarte mult, dar trebuie să vă dezamăgesc, pentru că grupul de monitorizare care au urmărit procesul de negociere se va schimba și va deveni un um, grup de monitorizare a implementării pentru implementarea acordului. Um, și dumneavoastră vă veți uh, ocupa de el, da, un statut diferit veți avea. Eu cred că este un acord foarte bun, va trebui să introducem și uh, sistemul ICS, Sper că vom putea face asta uh, la începutul anului viitor. Asta a fost partea publică a reuniunii noastre. Facem o pauză de două minute și apoi vom începe cu reuniunea coordonatorilor.